ar trebui să fie promulgat în următorul mandat legislativ. Deplor faptul că această, acest acord nu a fost atins în actuala uh, legislatură, dar sperăm că până în septembrie vom avea totuși un mandat. Cu toții ne dorim o Europa care îi protejează pe cetățenii europeni și care le dă senzația de securitate și tocmai de aceea vă rog să sprijiniți mâine elementele esențiale a acestei propuneri, mâine la vot adică, prin acest vot pozitiv vom putea elimina lacunele de securitate deja identificate și vom putea crea o Uniune Europeană mai sigură pentru cetățenii europeni. Și acum îi voi răspunde în Elena, colegului Marias. Domnule Marias, vorbim aici despre o temă foarte importantă, de-a dreptul importantă, dar întrebarea dumneavoastră nu are nimic de a face cu subiectul pus în discuție. Uh, Bine, eu, eu înțeleg, uh, am oareși cum uh, simpatie față de cele spuse de dumneavoastră și tocmai de aceea vă rog să-mi transmiteți în scris această întrebare pentru a vă putea răspunde în scris la ea. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Urmează acum pentru două minute domnul Coelho, raportorul nostru. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile voastre, sprijin pentru PPE, pentru mine însumi. Pentru noi este important să menținem sistemul în picioare, fără a dacă nu reformăm, el își pierde valoarea și nu putem să facem asta cetățenilor noștri. Noi suntem reprezentanții europene ai cetățenilor și suntem obligați să le uh, protejăm interesele și să le dăm socoteală în fața lor uh, când vine vorba de legile pe care le votăm aici, în această aulă. Este adevărat că orice opinie are valoarea sa, dar, bineînțeles, cei care cred că vizetele, vizele de aur nu trebuie să fie deloc uh, examinate și cei care uh, nu doresc deloc protecția copiilor, vor trebui să dea socoteală în fața alegătorilor. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru uh, faptul că am muncit foarte repede și constructiv. Mulțumesc și echipelor noastre și uh, secretariatului și serviciilor Comisiei Europene. Cu toții ați fost absolut esențial pentru obținerea acestui rezultat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și am terminat cu această dezbatere. Votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Dali, Fondul pentru Azil și Migrație. Îi dau cuvântul imediat doamnei Dali pentru 4 minute. Grazie, Chair, Comisariu, Nsellimlek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Uh, vreau să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Suntem în aceeași sală unde au avut loc numeroase dezbateri privind valorile europene, principiul solidarității și valoarea unei vieți umane. În această uh, sală am spus adesea că, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, prioritatea noastră este să apărăm interesele acestora uh, și să fim dispuși să luăm decizii, chiar dacă acestea sunt nepopulare. Uh, vremea îndelungată, problema migrației a fost dată deoparte, în speranța poate că ea se va rezolva de la sine, însă nu s-a întâmplat așa și nu se întâmplă așa nici în prezent. Uh, această atitudine a dus uh, doar la îndepărtarea unora față de Uniunea Europeană și la mai multe pierderi de vieți. În schimb, instituțiile europene trebuie să lucreze din greu pentru a recâștiga încrederea pierdută a cetățenilor. Este un fapt că Uniunea Europeană a adoptat măsuri diferite pentru a aborda imigrația din mai multe perspective. Însă, câtă vreme Parlamentul European a evoluat spre crearea unui sistem comun european de azil pe baza uh, împărtășirii poverii, alte uh, uh, texte legislative esențiale rămân blocate în Consiliu de anumite state. Și astfel ajungem la problema pe care avem astăzi în față, un fond de 10 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană și statele membre le pot folosi. Unii cred, și poate se vor exprima chiar în această seară, că problema migrației trebuie uh, abordată în afara granițelor Uniunii Europene. Însă, în prezent, realitatea este că multe state europene au nevoie de asistență financiară pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Acest sprijin arată că avem voința de a pune în aplicare o politică uh, ce își asumă răspunderea și exprimă solidar- își exprimă solidaritatea. Eu vin din Malta, o țară unde cetățenii știu ce înseamnă să trăiești la graniță. Țara noastră a salvat vieți, a uh, primit cu brațele deschise oameni și a asumat răspunderea și a arătat solidaritate. Sunt și alte state membre în Uniunea Europeană la graniță care nu întorc nici ele spatele și sunt sigură că domnul comisar știe despre ce vorbesc. De fapt, am fost bucuroasă să văd că Comisia a uh, spus că principiul solidarității este un element de bază al acestui fond. În satele și orașele noastre vedem foarte clar eforturile depuse de autoritățile naționale, regionale și locale și eforturile societății civile și ale ONG-urilor care încearcă să minimizeze povara migrației uh, nereglementate asupra societății noastre. Totodată înțelegem cazurile dificile cu minori uh, neînsoțiți. Trebuie să cultivăm genul acesta de efort și mă bucur că și Comisia este de acord. De asemenea, este important să ne asigurăm că titlul fondului face referire și la integrare pentru a recunoaște și încuraja importanța unei societăți și a unor comunități Unite. Avem 10,4 miliarde de euro care pot ajuta statele membre, mai ales pe cele mai afectate. În acest sens, trebuie să punem în aplicare o politică europeană pentru azil și migrație. Totodată, trebuie să facem Um, să folosim la maxim aceste fonduri, mai ales pentru că um, este singurul instrument intern care abordează problema migrației în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru a aborda problema migrației ilegale avem nevoie de eforturi bine țintite atât în țările noastre cât și în țările terțe. Însă acest fond trebuie să completeze instrumentele existente care se adresează țărilor terțe și nu ne așteptăm ca acest instrument financiar să compenseze ceea ce nu se întâmplă Uh, prin folosirea altor fonduri. Acest fond se bazează pe mai mult piloni, inclusiv sistemul comun european de azil, imigrația ilegală, integrarea și solidaritatea. Și atunci raportul include procentaje minime și pentru aceste categorii. Aceste procentaje minime nu doresc să limiteze flexibilitatea, ci să sublinieze faptul că fiecare obiectiv are un rol esențial, astfel încât nicio țară să nu rămână în urmă. Trebuie să ne asigurăm că fiecare țară joacă rolul în lanțul solidarității și al responsabilității. La urma urmei, dacă credem cu adevărat ceea ce am spus de solidaritate în ultimii 5 ani, atunci trebuie să ne transpunem cuvintele în fapte. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamnă raportor, doamnă Dali. Trebuie să precizez că în această seară trebuie să ne respectăm timpii alocați pentru intervenție, fiindcă nu vom putea continua după miezul nopții. Vă rog frumos așadar. Domnule comisar Avramopoulos, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnă Dali. Comisia salută eforturile depuse de Parlamentul European Uh, pe marginea celor trei dosare importante pe care le vom dezbate astăzi sau le dezbatem în seara aceasta, în special dosarul privind fondul uh, pentru azil și migrație. Uh, bineînțeles, cele trei fonduri merg mână în mână. Nimeni nu poate contesta lucrul acesta. Dați-mi voie să spun că sper că Consiliul va, își va adopta în curând mandatul de negociere. Migrația și securitatea continuă să fie uh, printre preocupările esențiale ale cetățenilor europeni. Avem nevoie de resurse suficiente pentru acțiunile din domeniul acesta, care să meargă mână în mână cu uh, politicile noastre și uh, care să fie complementare cu celelalte fonduri europene. În actuarea perioadă de programare, o mie de solicitanți de azil au primit asistență, o, un milion, îmi cer scuze. În plus, 3,5 milioane de uh, migranți au uh, primit asistență pentru integrare. E bine, nimic nu ar fi putut fi uh, posibil fără susținerea din partea bugetului Uniunii Europene. Lucrurile se pot modifica. Tocmai de aceea finanțarea noastră trebuie să fie Uh, flexibilă și adaptabilă. Iată de ce întărim bugetul general pentru migrație, pentru gestiunea granițelor și pentru securitate. Avem 36 de miliarde pe perioada 2021-2027. Dintre aceste fonduri, 10,4 miliarde vor fi alocate Fondului pentru Azil și Migrație. Iată importanța politică pe care Comisia Europeană o oferă uh, unei mai buni gestiuni a granițelor, migrației și a problemelor de securitate, provocărilor în domeniul securității. Sunt conștient de faptul că Parlamentul European are aceeași viziune ca și Comisie. Fondul pentru azil și migrație va ajuta uh, sistemul european comun de azil, migrația legală spre statele membre și uh, integrarea resortisanților din state terțe. Va veni cu stimulente pentru măsuri de integrare atât la nivel local cât și la nivel regional, mă gândesc la cursuri de limbă sau cursuri de orientare civică și va sprijini de, asem- de asemenea uh, relocarea și solidaritatea cu statele, statele membre. Fondul acesta va lupta împotriva migrației nereglementate, mă refer la uh, transferul persoanelor care nu mai au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. Dar pentru a avea succes, pe lângă buget, e nevoie și de flexibilitatea fondurilor. Avem nevoie de instrumente de finanțare care să sprijine politicile și prioritățile Uniunii Europene care vor fi uh, create până în 2027. Instrumentele de finanțare care vor fi capabile să susțină statele membre care au nevoie de această susținere. Flexibilitatea este absolut esențială. Flexibilitatea este integrată în toate cele trei uh, fonduri pe care le discutăm în uh, seara aceasta prin uh, intermediul facilității tematice și 50% dintre fonduri vor putea fi realocate uh, în, la momentul oportun în funcție de evoluțiile uh, observate. 50% prefinanțare pentru statele membre, în cazul în care acestea vin cu măsuri cât se poate de concrete și planifică investiții pe termen lung. De asemenea, am propus o simplificare a punerii în aplicare. Gestiunea fondurilor va fi simplificată prin utilizarea unui singur manual manual uh, care este la baza punerii în aplicare a uh, fondurilor aflate în uh, răspundere comună. De asemenea, venim cu niște concepte cât se poate declare și consecvente în ceea ce privește migrația în toate fondurile uh, europene. Integrarea uh, resortisanților din statele terțe, măsurile antiradicalizare, uh, parteneriatul uh, cu state terțe, e bine, acestea sunt câteva dintre prioritățile noastre. Trebuie să subliniem faptul că Parlamentul European vine însă cu niște măsuri pe care Comisia Europeană nu le poate accepta. Mă refer la propunerea legată de plafoanele de cheltuieli care ar trebui să fie impuse statelor membre. Comisia consideră că această măsură generează lipsă de flexibilitate, ori noi tocmai flexibilitatea ne dorim. În plus, această măsură ar face aceste fonduri chiar mai puțin flexibile decât, uh, decât în actuala perioadă de, de, uh, de programare și ar genera, de asemenea, povara administrativă. În același timp, colaborarea cu statele terțe a fost de la bun început una dintre prioritățile Uniunii Europene. Cooperarea strânsă cu partenerii noștri este absolut esențială dacă e să facem față provocărilor cu care ne, ne confruntăm. Dați-mi voie să subliniez într-o manieră explicită următorul punct. Stabilirea unei ma- limite maxime pentru acțiunile externe și uh, promovarea cooperării doar în măsuri excep- uh, excepționale va avea un impact atât asupra flexibilității uh, fondului, cât și asupra uh, eficienței politicii pe ansamblu al Uniunii Europene. Deci noi venim cu o propunere de 30% rată de absorpție pentru statele membre pentru a beneficia uh, pentru uh, care ar trebui să fie evaluată la mijlocul uh, perioadei și venim de asemenea cu alte măsuri menite a asigura flexibilitatea acestor fonduri. E important ca instrumentele noastre să facă față testului timpului. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule comisar. Urmează acum doamna Eli Schlein în numele, care va vorbi în numele DV. Un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc mai cu seamă, doamnei raportor, doamna Dali, pentru că uh, a lucra pe un dosar atât de important. Colegii de la Comisia DEVI cu aceștia am încercat să ne asigurăm că Noua dimensiune externă a fondului ține cont de probabilele consecințe asupra țărilor terțile, terțe și nu se suprapune în mod nedorit cu instrumentele de cooperare și dezvoltare care trebuie să fie orientate în continuare pe eradicarea sărăciei, fără condiționalitatea legată de repatrieri și așa mai departe. Trebuie ca vii să fie consolidat însă este nevoie de uh, măsuri și resurse pe măsură pentru o bună primire pe plan european. Este important ca instrumentul să nu fie folosit pentru a, uh, uh, potența rapatrierilor și de aceea e nevoie de o evaluare de impact pe măsură iar de aceea propunerea de la LIBE este mai bună decât propunerea inițială a Comisiei pentru că vorbește despre căile și modalitățile legale de acces pe teritoriu. Mulțumesc foarte mult, doamna Schlein. Acum uh, urmează domnul Vioti. Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, domnule... Doamne președinte, mulțumesc, domnule comisar uh, în următoarele, în următoarele șapte ani vom avea peste 10 miliarde afectate acestei politici și fondul acesta ar trebui să fie punctul de plecare pentru adevărată solidaritate între statele membre. Știm bine că fluxul migrator este unul internațional și e nevoie de soluții unanime, europene, internaționale. Fondul trebuie să continue să financeze proiecte locale și în același, în același timp Salvini a dat un decret absurd care duce la și mai multă uh, nesiguranță. Trebuie o mai bună premire și aici vom avea mai multă siguranță pentru italieni și pentru noi toți. Și asta înseamnă răspuns pe termen lung la migrație și nu ceea ce face Salvini, bineînțeles, domnule comisar, pentru că știm bine că și la, în aula noastră, în plenara și în Parlament, au apărut forțe populiste care eh, fac tot timpul campanie electorală pe aceste tematici. De aceea ne-am dorit uh, reformarea Dublin pentru ca să scăpăm de Kaczynski, de Curt și de Orban din Europa. Uitați-vă în sală, uitați-vă cine este în sală. Nu e nici măcar cineva din Italia, nici măcar din majoritatea noastră parlamentară. Ar trebui discutat aceste lucruri pe șleau. În orice caz, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru tot ce faceți și mulțumesc și doamnei raportor Dali. Mulțumesc foarte mult uh, Domnule Vioti, în numele grupurilor politice, începem acum. Înseamnă dom- începe domnul Lenars. Două minute. Thank you, thank you very... Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Criza migrației a fost una dintre cele mai profunde crize din istoria Uniunii Europene și un lucru a devenit clar în ultimii ani, și anume că trebuie să ne consolidăm răspunsul european, iar noul fond pentru azil și migrație va juca un rol important în acest sens. Îi mulțumesc domnului comisar Avramopoulos pentru a, că a propus triplarea acestui fond. PP-ul a cerut acest lucru și mă bucură tare mult că Comisia a și uh, făcut-o. Uh, Însă nu, resursele suficiente nu sunt destule. Avem nevoie și de flexibilitate pentru a răspunde provocărilor și avem nevoie de echilibru între obiectivele acestui fond. Înțeleg puțin frustrarea domnului comisar din discursul său, pentru că flexibilitatea și echilibrul care existau în propunerea originală par să se fi pierdut pe drum în această instituție. Textul pe care îl avem în față se concentrează pe migrația legală și pe integrarea migrației legale, minimizând atenția acordată returnării sau uh, combaterii migrației ilegale, prin, uh, de exemplu, prin introducerea cheltuielilor obligatorii pentru toate obiectivele, mai puțin combaterea migrației ilegale și asigurarea uh, returnărilor. Mai mult, și domnul comisar a spus acest lucru, dacă ne dorim o abordare eficientă și holistică a migrației, trebuie să cooperăm cu țările din afara Uniunii Europene, țările de origine și de tranzit. Este absolut esențial, însă amendamentele pe care le avem în față vor face aproape imposibilă cooperarea cu țările terțe pe aceste subiecte și mă dezamăgește faptul că majoritatea membrilor acestei instituții par să creadă că combaterea imigra- migrației ilegale și returnarea resortisanților din țări terțe și cooperarea cu alte țări nu sunt importante. Pentru PPE acestea sunt importante. Toate obiectivele fondului sunt importante și de aceea am depus amendamente pentru votul de mâine, astfel încât fondul să devină unul mai realist și vrem să facem un apel la toți colegii care sunt de acord cu această abordare realistă să ne susțină votul de mâine. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Leners. Următorul vorbitor este din partea grupului SND, Cecil Chienghe. Un minut, vă rog. Grazie, Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru munca dumneavoastră. Succesul gestionării fluxurilor migratorii uh, în Uniunea Europeană se bazează și pe politici de primire și de integrare eficiente. Politici care trebuie să fie puse uh, în aplicare uh, respectând pe deplin dispozițiile de la articolul 80 din tratat. Și de aceea am uh, vorbit despre integrare, când am vorbit despre acest fond, conviși fiind că numai o gestiune holistică a fenomenului migratoriu va putea să ne facă să ajungem la prioritățile stabilite de Comisie în agenda europeană de migrație și repetate, reiterate într-o rezoluție a Parlamentului din 2016 aprilie. Sistemul de azil trebuie să fie reformat, să devină mai eficient, inclusiv pentru azilanții uh, și solicitanții vulnerabili, cum ar fi femeile, copiii și așa mai departe. Și politicile trebuie să fie mai eficiente când vine vorba de migrația legală, pentru a avea căi de acces sigure și legale pe teritoriu. Avem mai multă flexibilitate conferită astfel de noul fond și așteptăm ca statele membre să-și dirigeze finanțările către prioritățile și acțiunile UE cu o adevărată plusvaloare pentru întreaga Uniune. Iată politica solidară uh, în acțiune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă Chienghe. Acum, uh, în numele ECR, doamna Winberg. Un minut jumătate. Tak, fru talman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Căderea Uniunii Europene nu va fi uh, ca, uh, provocată de o criză economică sau o criză umanitară, ci va fi provocată din pricina lipsei de voință, uh, lipsă de voință de a bloca fluxurile migratori, migratorii. Iată, triplarea fondurilor pentru acest uh, sau banilor pentru acest fond va duce la apariția unor noi salvatori, deci la apariția unui număr și mai mare de migranți care vor vrea să intre în Uniunea Europeană. Vorbim despre uh, integrare, dar nu vorbim despre asimilare în contextul acestui fond. Am uh, investit mult în Suedia în ultimii 10 ani pentru a integra pe străini. Multe proiecte de integrare ar fi trebuit să-i uh, sprijine pe nou veniți, uh, ei erau discriminați pozitiv atât pe piața muncii, cât și uh, când uh, în ceea ce privește locuințele sociale am creat băi publice pentru bărbați uh, separate de cele pentru uh, Uh, femei, dar fondurile acestea au fost pur și simplu aruncate pe fereastră. Fondurile pentru migrație ar trebui să scadă și la nivel național și la nivel european. Migranții ilegale ar trebui să fie trimiși înapoi acasă sau arestați uh, și ar trebui să trecem la asimilarea celor pe care îi păstrăm. Vă mulțumim, doamnă Wimberg. Urmează acum de la Vers, doamna Ska Keller, un minut. Thank you and... Vă mulțumesc și mulțumesc și raportoarei, uh, mai ales pentru că a susținut și inițiativa noastră de includere a fondurilor pentru autoritățile și comunitățile locale, pentru că acolo se întâmplă lucrurile. Acolo unde cetățeni, acolo cetățenii europeni chiar întind mâna să ajute și asta ne dorim să vedem. E bine așadar să finanțăm acest lucru. Pe de altă parte însă e o iluzie să credem că alte țări ne vor rezolva problemele să închidem, să creăm centre închise în Egipt sau nu știu unde și astfel uh, problema iese din curtea noastră. Astfel încălcăm uh, drepturile omului și mai mult decât atât mergem contra valorilor noastre. Deci, să nu uităm pe ce a fost fondată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de drepturile omului și de solidaritate, deci haideți să ne asigurăm că aceste fonduri chiar pot fi folosite pentru integrare, pentru sprijinirea celor care au nevoie de ajutor și pentru cei care luptă în acest sens în tot, toată Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Keller! Din partea GUE urmează doamna Martina Anderson. Un minut. Foarte multe vieți omenești au fost pierdute în Marea Mediterană și politica europeană de migrație a permis uh, moartea a mii de migranți. Însă Uniunea Europeană s-a spălat pe mâini în această responsabilitate pentru această criză umanitară și uh, granicerii de coastă tot se luptă cu migranții vulnerabili, refugiații sunt înghesuiți în centrele de primire, sunt bătuți, sunt uh, lăsați să moară de foame și asta uh, în niște condiții groaznice. Unii chiar și mor în aceste centre uh, de retenție. Iată, Uniunea Europeană facilitează tortura și rușine, rușine mai ales pentru PPE, pentru că nu se poate să vrei să ai finanțare pe scară largă pentru a forța refugiații în aceste condiții groaznice. E nevoie de soluții durabile pe bază de demnitate, de siguranță și de respectarea drepturilor omului. Nici o viață omenească nu este una ilegală. Mulțumesc foarte mult, doamna Anderson. Acum urmează numele FDD, domnul Edridge. Aveți trei minute. Thank you. Mulțumesc. Pe 6 martie, Franz Timmermans, stimatul nostru coleg, a spus că Uniunea Europeană nu se mai confruntă cu criza migrației de care avea parte în 2017. Asta pe baza unor statistici a ONU care arată reducerea cu 89% redu- uh, la sută a trecerilor uh, frauduloase ale Mării Mediterane între 2015 sau din 2015 până în 2018. Și iată, în mod paradoxal, acordăm 10 miliarde de euro pentru mi- azil și migrație, despre care uh, Uh, Timmermans ne spunea că nu ar mai fi uh, provocări pentru Uniunea Europeană. Unde vor ajunge banii? Se vor uh, finanța statele terțe care vor construi tabere de refugiați. Banii vor fi folosiți sau vor fi acordați celor din Uniunea Europeană care vor fi dispuși să primească refugiați pe teritoriul lor și mai există un uh, post acolo, oricum nu bine specificat, uh, dar Până la urmă, despre ce vorbim? Un chilipir de 10 miliarde de euro din banii contribuabililor europeni. Dar, de fapt, cu ce avem de-a facem? Avem de-a face cu un bloc care a ajuns la concluzia că, până la urmă, migrația nu e chiar așa de rea. Și iată, uh, Tocmai de aceea începe să se vorbească din ce în ce mai des despre solidaritate, dar până la urmă solidaritatea asta este pe bani. Statele membre primesc bani pentru a accepta refugiați, indiferent de părerea indigenilor despre, despre refugiați, pentru că până la urmă cetățenii sunt anacronici, vin cu idei populiste Uh, iată, votul din uh, seara aceasta mă face să cred că Regatul Unit va continua să joace această șaradă. Dar chiar credeți că oamenii vor accepta în continuare toate lucrurile acestea? Mai mult ca sigur, o treime din voturile la următoarele alegeri vor ajunge la grupuri politice care nu fac parte din establishment. Dați-mi voie să vă spun că dacă Regatul Unit sau uh, uh, situația uh, Regatului Unit nu se va, se va clarifica în curând, 30, 35 de Nigel Farage vor veni în Parlamentul European. Dacă nu vă doriți așa ceva, atunci vă rog uh, să le cereți colegilor dumneavoastră să se ocupe rapid de Brexit, pentru că, pentru că dacă nu vom veni aici, vă vom bântui, bântui. Nu vă va place deloc. Vă mulțumim, domnule Etheridge. Urmează domnul Le Breton de la ENF. Merci, madame la présidente Mulțumesc, doamnă președintă. Creând această nouă versiune a Fondului pentru Azil și Migrație, Uniunea Europeană persistă în uh, nebunia sa politică uh, migratorie. Textul propus este catastrofal. Vrea să acorde peste 10 miliarde de euro pentru organizarea relocării migranților și deschiderea căilor legale de migrație. Totodată vrea să încurajeze și citez dialogul intercultural și interreligios între societățile de primire și migranți, atunci când ar trebui mai degrabă să ne apărăm valorile europene, în special demnitatea femeilor împotriva radicalizării islamice. Se dorește de asemenea finanțarea masivă a ONG-urilor care organizează acțiuni migratorii, cum ar fi Open Society a miliardarului George Soros, atunci când ar trebui din contră să le combatem, fără nicio slăbiciune. Încă o dată vreți să trădați cele, uh, civilizația europeană. Vom alerta popoarele europene să vă împiedice. Mulțumesc, domnule Le Breton și pentru că nu-l văd pe domnul Epitideios în sală, trecem direct la următorul vorbitor, domnul Augustin Diaz de Mera din partea PPE. Aveți un minut și jumătate. Doamnă președintă, Domnule comisar, Fondul pentru Migrație și Azil trebuie să fie un instrument flexibil ca să facă față provocărilor viitoare și necesităților statelor membre. Totodată, el trebuie dotat cu suficiente fonduri pentru a face față noilor urgențe. El trebuie să se integreze în rezerva Uniunii uh, garantată prin uh, agenda uh, sa și totodată să susțină fondurile de urgență pentru um, celelalte state, oferind totodată mijloace pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Uniunii Europene. Totodată însă trebuie să garantăm că persoanele care ajung în uh, Uniunea Europeană au uh, asistența necesară uh, de toate felurile cele 10 miliarde de um, euro trebuie folosite și pentru intensificarea eforturilor uh, împreună cu țările de origine și de tranzit, astfel încât persoanele care trebuie să-și abandoneze casele să nu cadă în mâini criminale. Concluziile Consiliului din decembrie anul trecut aplaudau lupta împotriva traficanților în controlul frontierelor exterioare și în cooperarea cu țările de origine și tranzit. Cu toate acestea, eforturile rămân Uh, insuficiente pentru a uh, pune capăt acestei tragedii. De aceea, acest instrument trebuie aprobat și trebuie consolidat. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Următorul vorbitor este Juan Fernando López Aguiar. Un minut. Doamnă președintă, domnule comisar Avramopoulos, ajungem la finalul acestui mandat al Parlamentului European, caracterizat, din păcate, într-un mod dramatic, prin criza refugiaților, care de fapt a fost o criză de încredere între statele membre și criza de voință politică în ceea ce privește um, um, adoptarea uh, textelor adoptate de acest Parlament. Parlamentul și-a făcut treaba, inclusiv susținând acest raport al doamnei Dali, care pariază pe un fond european pentru azil și migrație, fond care, dotat cu 10 miliarde 400 de milioane de euro pentru următorul cadru financiar multianual 2021-2027 vrea să ofere un răspuns coerent cu politicile deja aprobate, astfel încât să ofere o abordare holistică problemei uh, azilului și uh, refugiaților, dar mai ales se dorește să ceară, state, ceară statelor membre să respecte la minim obligațiile sale europene uh, astfel încât principiul solidarității să devină uh, realitate și nu doar ceea ce se numește wishful thinking. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Urmează domnul Emil Radev. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Fondul pe migrație și azil este principalul fond uh, astăzi în acest domeniu pentru că statele membre sunt uh, foarte doritoare să gestioneze migrația și azilul. Iată de unde creșterea uh, spectaculoasă a bugetului pentru acest fond. Sper că fiecare stat membru va fi susținut de celelalte, nu va fi lăsat singur pentru a gestiona uh, Uh, presiunea migratorie care este neîncetată. Bulgaria se află într-o astfel de situație și în ultimul an uh, am uh, devenit ce în ce mai convins că o parte dintre fonduri ar trebui să fie folosită pentru a uh, returna migranții ilegali în statul de origine. Nu se poate ca 40% dintre migranții aceștia ilegali să nu poată să fie um, returnați pur și simplu. Procentajul acesta trebuie să crească semnificativ și de altfel este inacceptabil ca uh, Uh, Uniunea Europeană să îi primească pe toți migranții pur uh, economici. Trebuie ca aceste fonduri să ușureze și returnările. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, domnul Müller are cuvântul. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Baza unui sistem comun de azil este solidaritatea și partajarea responsabilităților. Iar dacă numărul de refugiați a scăzut în ultima perioadă, azidul continuă să fie o mare provocare pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Și în această situație e important să acordăm sprijin din partea Uniunii Europene în cadrul CFM. Pe lângă asistența oferită statelor membre, trebuie să sprijinim și cele mai importante instituții ale sistemului sau a politicii europene comune de azil. Și în acest context, E trist faptul că ani și ani de zile Consiliul n-a fost uh, capabil să agreeze crearea unei agenții europene pentru a, azil. În același timp însă ne bucurăm tare mult că fondul acesta pentru azil și migrație va sprijini și integrarea, pentru că fără integrare nu avem securitate. Pereții nu pot genera securitate. Vă mulțumesc, domnule Niedermüller. Avem un singur vorbitor înscris la Catch Eye, domnul Notis Maria. Să aveți cuvânt. Mulțumesc, președinte Fondul pentru azil și migrație poate și chiar ar trebui să joace un rol important în aceste vremuri când fluxurile de migranți și refugiați către Europa sunt foarte mari. De asemenea, trebuie, el trebuie să susțină și țările de primă recepție, care uh, primesc fluxurile majore de uh, refugiați și migranți și unde autoritățile luptă pentru a susține eforturile Uh, concetățenilor săi de a ajuta acești oameni și totodată uh, să îi primească pe acești nefericiți migranți. Însă, totodată, în insulele G, de exemplu, uh, insulele Mărie G, de exemplu, vin o mulțime de migranți ilegali și trebuie consolidate și procedurile de returnare. Asta pentru că chestiunea trebuie abordată în mod eficient, mai ales pentru Grecia și insulele din Marea Egee, unde avem mii de migranți ilegali care nu merită protecție internațională și ar trebui returnați în țările de unde au venit. Mulțumesc, domnule Marias. Mai văd o solicitare de intervenție la procedura Catch DI. Ah, doamna Julie Ward. aspects of the EU's migration Îmbunătățirea părții financiare când vine vorba de politica de migrație este salutară, de aceea salut uh, acest uh, proiect și acest uh, raport. Colega Dali a pus accentul foarte mult pe importanța autorităților locale care trebuie să joace un rol central în cadrul politicii de migrație europeană. Uh, se pune accentul pe drepturile omului și mai ales pe demnitatea umană. Asta este esențial. Uniunea Europeană și statele membre, uh, în general, au avut o atitudine rușinoasă față de refugiați și migranți. Este important să nu mai avem o astfel de atitudine. Și știu foarte bine că foarte mulți au fost presați ca să se întoarcă în țările lor de origine când organizează returnările voluntare, autoritățile trebuie să asigure că persoanele respective uh, au fost de acord pe deplin uh, și au dat acordul pentru aceste proceduri. Nu este cazul astăzi. În Uniunea Europeană, organizațiile civice uh, Uh, s-au angajat uh, pentru uh, a acorda ajutor umanitar pentru migranți, pentru refugiați. Am vorbit aici de multe ori despre Pas de Calais și despre alte organizații care ajută pe refugiații de pe străzi. Doamna președinte, întrerupe, nu putem să depășim miezul nopții, vă rog frumos să înțelegeți că vă întrerup și acum îi dau cuvântul domnului comisar. Sper că și el înțelege aceste stringențe de timp. Domnule comisar, aveți cuvântul. Ok? Merge? Stimați colegi, bugetul european e mai mult decât un exercițiu de contabilitate, știm asta foarte bine. Este o expri, de expresie clară și concretă a priorităților politice ale Uniunii Europene. Comisia dorește să colaboreze și pe viitor, atât cu dumneavoastră cât și Consiliu, în vederea deschiderii negocierilor pe dosarele importante cât mai curând cu putință. Și îmi doresc ca aceste, aceste negocieri să continue cu adevărat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Ultimul uh, in, vorbitor este doamna Dali. Vă mulțumesc mult, mulțumesc colegilor care au intervenit. Comisarul are dreptate când spune că fondul acesta ar trebui să ajute statele membre care au nevoie de ajutor. Tocmai asta își dorește și Comisia Libe. Dați-mi voie să vă spun că Uh, plafoane de cheltuieli pentru obiectivele majore ale politicilor Uniunii Europene nu reprezintă o provocare, ci uh, din potrivă, uh, genul acesta de, de prevedere ar putea duce mai înainte, ar putea duce mai departe tocmai prioritățile Comisiei Europene. Flexibilitatea nu trebuie să meargă până în pânzele albe. După aceea, plafonarea fondurilor până la urmă ne garantează faptul că fondul acesta este folosit uh, în scopul în care a fost creat. Fondul acesta este un fond intern, finanțarea externă uh, se bucură de bani din alte fonduri europene și acest fond n-ar trebui să compenseze uh, nereușitele altor fonduri. Revin acum la comentariile PPE. 3% din AMIF sunt cheltuite uh, în momentul de față pentru returnări. Returnările nu dispar dintre obiectivele uh, acestui fond. Statele membre pot folosi fondurile în acest sens, dar nu doar în acest sens. Să nu uităm că fondul acesta, pe de altă parte, nu este menit a combate abuzul. În continuare încerc să-mi dau seama de unde până unde acest uh, comentariu. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Așteptăm uh, de asemenea cu nerăbdare votul de mâine. Vă mulțumim mult, doamnă Dari. Iată, am încheiat dezbaterea pe marginea acestui raport, pe care de altfel îl vom vota mâine. Trecem mai departe la penultimul raport de pe ordinea noastră de zi din seara aceasta. Este vorba despre raportul doamnei Tania Fayon referitor la uh, instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizelor. Doamna Fayon are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, îmi voi folosi toate cele șase minute la început și voi vorbi în slovenă în ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu numeroase provocări care au erodat încrederea cetățenilor în politicile europene. Creșterea populismului și a naționalismului vin ca o consecință a faptului că guvernele europene nu au putut să se pună de acord pe o politică eficientă în domeniul migrației la nivel european. Suferințele migranților și a refugiaților, lipsa solidarității europene și incapacitatea de a găsi soluții comune sunt exploatate de politica de extrem extremă dreapta pentru avantaje uh, proprii. Astfel, cetățenii ajung să nu mai aibă încredere în state și între ei, riscând astfel viitorul Uniunii Europene în general. Este suficient să ne uităm la Austria, vecinul Sloveniei și alte țări din zona Schengen, 5 la număr. Pe lângă, în ciuda măsurilor suplimentare de protecție a granițelor externe și în ciuda numărului tot mai redus de refugiați care vin în Europa, aceste țări, de peste 3 ani, Uh, prelungesc uh, controlele interne la frontiere fără nicio justificare. Este dificil să explic uh, cetățenilor mei sloveni de ce sunt verificați atunci când trec în Austria sau la granița austro-germană. Uh, capacitatea noastră de a păstra zona Schengen ca o zonă de liberă mișcare și fără granițe în Uniunea Europeană, simbolizând astfel integrarea europeană, depinde de înțelepciunea politică și de responsabilitatea liderilor noștri. Însă mie mi se pare că această responsabilitate și conștientizare începe să lipsească. Sigur, pentru a avea granițe exterioare sigure, avem nevoie de fonduri europene eficiente. Mă bucur că în această seară se discută propunerea potrivit căreia bugetul european comun ar aloga peste 9 miliarde de euro pentru vize și granițe. Este o cifră de 5 ori mai mare decât în prezent și sunt mulți bani dacă sunt folosiți uh, înțelept. Aceste instrumente financiare sunt extrem de importante pentru cetățenii europeni pentru că ele transpun politicile europene în măsuri concrete și așa ne putem apropia cel mai mult de cetățenii europeni. Doresc să salut mai ales faptul că 70 de milioane euro cel puțin vor fi alocate pentru măsuri diferite și Sloveniei, care gestionează una dintre granițele uh, Schengen uh, pe uh, uscat, supusă unor presiuni mari, mai ales în lunile de vară. Astfel se garantează drepturile statelor membre. Aici avem două piloane. Controlul pe uscat și controlul granițelor maritime, inclusiv operațiunile de căutare și salvare pe mare. De asemenea, prevenirea trecerilor ilegale, combaterea infracționalității transfrontaliere și implementarea sistemelor uh, vamale folosite pentru controlul pasagerilor și a bunurilor. Acest instrument financiar va susține totodată statele membre în punerea în aplicare a unui sistem comun pentru vize. Din tot pachetul financiar, 60% Uh, din fonduri se vor aloca programelor naționale ale statelor membre, iar 40% uh, măsurilor finanțate direct de Uniune. Astfel, acest instrument garantează sprijinul financiar pentru punerea în aplicare a politicilor bazate pe solidaritate și pe uh, împărtă, împărțirea corectă a poverii între statele membre și pe încredere. În timpul negocierilor am reușit să asigurăm un lucru care mă bucură foarte mult. Faptul că măcar 20% din fonduri vor fi dedicate politicii pentru vize și facilitării uh, trecerilor uh, frontierelor pentru uh, călătorii de tip bonafide uh, bona fide care nu reprezintă nicio um, amenințare pentru statele membre. Călătoriile libere sunt unele dintre cele, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și pentru cetățeni și pentru societăți. Schengen este totodată unul dintre cele mai importante mijloace prin care cetățenii europeni pot să înțeleagă uh, libertatea fundamentală de deplasare și prin care piața internă poate înflori. Am reușit totodată să consolidăm dispozițiile privind respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale, punând în aplicare tehnologii uh, inteligente și sisteme uh, frontaliere uh, amenințarea încălcării uh, spațiului privat a, s-a înrăutățit, dar iată am reușit să o evităm. Totodată am consolidat acele dispoziții care permit statelor membre să respecte dreptul comunitar și internațional, mai ales uh, principiul interzicerii returnării în ceea ce privește hotspots, am reușit să îmbunătățim dispoziția privind respectarea protecției internaționale și, în special, protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv copiii. Acest fond despre care discutăm în această seară este un instrument cheie care sprijină implementarea politicilor Uniunii Europene. De aceea susținem în continuare că fondurile ce urmează a fi alocate în următorii șapte ani nu trebuie um, folosite la finanțarea programelor din țări terțe. Gestionarea frontierelor europene nu are nimic de a face cu stabilirea unor centre de detenție în țări terțe sau cu delegarea gestionării uh, frontierelor europene către țări țări terțe. Și, ca să închei, mai spun că, pentru a crește transparența, propunem ca societatea civilă și autoritățile locale și regionale să fie mai bine implicate în pregătirea programelor naționale, iar Parlamentul European să aibă un rol de examinare pentru a evita orice îndoiel cu privire la folosirea instrumentului. Mulțumim, doamnă Fayon. Acum, domnul comisar Avramopoulos are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă Fayon. Am subliniat deja în prima dezbatere pe care am purtat-o anumite chestiuni orizontale care vizează cele trei fonduri, cum ar fi nevoia de flexibilitate și de sinergii cu toate celelalte fonduri și aștept ca și Consiliul să-și adopte propriul mandat de negocieri în acest sens. Finanțările europene sunt foarte importante pentru a avea granițe externe solide. Au trecut deja patru ani din cadrul financiar multianual actual și am reușit să formăm mai bine de 9.000 de uh, frontieri, de grăniceri cu aceste fonduri. Și, bineînțeles că anumite state membre sunt supuse unor presiuni migratorii sporite la granițele externe europene. Astfel de eforturi trebuie să fie consolidate, pentru că contextul este complicat și pot să apară și uh, evenimente neașteptate la granițele europene. E nevoie, într-adevăr, de tot mai multă sinergie pentru a maximiza impactul la fața locului. Reacția Comisiei la viitoarele provocări este foarte clară. Noi am dorit să avem un nou fond separat pentru granițele, gestionarea integrară, integrată a uh, granițelor și unul care să financeze formarea în acest domeniu pentru personal. De asemenea, se finanțează și echipament pentru uh, controlul VAMAL. Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize va dedica mai bine de 8 miliarde pentru consolidarea granițelor externe pentru a sprijini politica comună de vize și pentru a permite statelor membre să aibă sisteme de informare și comunicare la scară largă sau să și le uh, Uh, actualizeze conform uh, nevoilor actuale. Iată, o creștere de trei ori față de instrumentul actual pentru gestionarea granițelor. Mai mult decât atât, Comisia a propus să-și uh, sporească capacitatea de reacție, permițând fondurilor să fie cheltuite rapid în caz de nevoie. Noi bineînțeles că ne vom adapta în funcție de evoluțiile de pe teren. Dacă la un moment dat apar presiuni uh, disproporționat de mari, la un moment dat, într-un anumit loc, la granițele externe. O astfel de gestiune robustă a frontierelor la granițelor nu poate să fie atinsă în lipsa comunicării și cooperării cu autoritățile vamale. Fondul face exact acest lucru. Apoi, cooperarea cu țările terțe, un alt pilon uh, foarte important în acest proces. Um, granicerii pot să lucreze astfel cu omologii lor și din țările terțe pentru a reduce Uh, presiunile migratorii și pentru a reduce numărul de decese pe mare. Fondul acesta, deci, permite acțiuni externe sau completarea acțiunilor noastre externe. Iată, cooperarea cu țări terțe și uh, prin capacitățile uh, SAE nu înseamnă că nu vom putea să acționăm acolo unde este cazul. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Kiitokset komissaari Avramopoulos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum are cuvântul în numele AFET, domnul Cucan. Un minut. Doamnă președinte, Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc doamnei Fayon pentru eforturile depuse pe marginea acestui uh, raport. În calitate de raportor al avizului din Comisia Aviz, AFET, am susținut acest regulament și am cerut un rol mai important acordat Parlamentului European în gestiunea sa. Parlamentul European trebuie să fie consultat când uh, se iau decizii financiare pe marginea acestui raport, acestui uh, fond. Fondul acesta pune într-adevăr accent pe gestionarea integrată a frontierelor. Iată de ce salut sporirea fondurilor pentru această misiune. Bineînțeles, salut și faptul că se evaluează cadrul de finanțare și se stabilesc criterii mult mai severe și mai clare. Acest fond ar trebui să meargă mână în mână cu celelalte instrumente financiare ale Uniunii Europene, în special cu acele instrumente care au o dimensiune internațională. Trebuie să respectă drepturile fundamentale și, de asemenea, actele legislative deja în vigoare la nivel european. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cucan. Urmează acum, în numele Comisiei Bugete, doamna Holmeier. Un minut. stimați uh, colegi, doamnă pre- președinte, domnule comisar. Mai întâi de toate trebuie să spun că mă bucur că, iată, am primit din partea Comisiei Europene o propunere uh, foarte clară cu privire la fostul Frontex. Folosesc uh, titulatura veche, pentru că mi se pare mult mai uh, simplă. În orice caz, uh, a durat mult până când statele membre și-au dat seama că e nevoie de un concept întărit. Uh, a durat ceva vreme până când conceptul acesta întărit să fie uh, să fie oareșcum uh, pus cap la cap și uh, odată ce el s-a cre- creionat, iată a venit rolul uh, Comisiei pentru Bugete să se asigure că acest concept este dotat cu o finanțare pe măsură. M-aș bucura și dacă temeiul juridic se va dovedi a fi solid, asta pentru a ne putea asigura că ceea ce ne dorim, într-adevăr, securitate și pace, uh, sunt uh, garantate la nivel european. Vă mulțumim, doamnă Holmeier. Acum uh, vor urma oratorii în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Coelho, două minute. Comisar, colegi. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, dragi colegi, încep prin a-i mulțumi Taniei Fayon, colega noastră, pentru modul excelent în care am cooperat. Vreau să subliniez că problema granițelor externe rămâne în continuare un subiect cheie pentru Uniunea Europeană, fie prin aspectele legate de securitate, fie prin cele legate de risc. Aici intră în discuție și uh, problema um, creșterii bugetului. Um, statele membre sunt actorii principali și pe lângă consolidarea um, pazei de coastă și a um, um, poliției de frontiere, trebuie să ne um, să, du- să creștem bugetul chiar de, de 5 ori. Aceasta este cifra propusă. După cum s-a menționat, se tot reia chestiunea creșterii solidarității, iar Uniunea Europeană nu poate să uh, lucreze mereu, mereu cu aranjamente de ultim moment, cu